dezbate protecția internațională a avertizorilor după ce am discutat uh, cu comisar, după ce ați discutat cu comisara Giurova acum 10 luni. Este nevoie de curaj uh, pentru a fi avertizor. Trebuie să-ți dorești să, lupte, să lupți împotriva corupției și uh, trebuie să dorești să lupți pentru libertatea de expresie. Așa cum s-a menționat în dezbaterea din uh, aprilie anul trecut, nu există un sistem armonizat în UE pentru protecția avertizorilor. Comisia cunoaște foarte bine faptul că Parlamentul a făcut apel în repetate rândul pentru înființarea unui acest astfel de sistem. În cazul în care nu există reguli europene, subiectele sunt reglementate de statele membre. De ce așteptăm să vedem jurisprudența uh, Curții Europene de Justiție în privința protecției uh, avertizorilor, precum și cea a Consiliului Europei. Comisia a luat notă de recomandare din 2014 a Consiliului Europei în privința protecției avertizorilor, care face apel uh, la statele membre ale Consiliului Europei să creeze uh, un cadru uh, normativ, judiciar și instituțional pentru protecția avertizorilor. Comisia salută faptul că mai multe state membre au uh, înființat deja un astfel de cadru instituțional. Regulile europene mm, referitoare la avertizori există doar în anumite domenii reglementate la nivel european. În plus, uh, Există și directiva împotriva spălării banilor din decembrie 2014 care conține prevederi privind protecția celor care raportează tranzacții financiare suspecte. În decembrie anul trecut, Comisia a adoptat uh, o directivă de implementare a uh, regulamentului privind abuzul de piață um, Cred că vă amintiți de asemenea că în decembrie anul trecut ați adoptat directiva privind protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale de informații. Conform acestei directive, orice um, pretinsă dobândire uh, Um, acuzațiile de dobândire uh, de informații și utilizare ilegală de informații uh, trebuie să fie uh, considerată nevalidă dacă se dovedească că divulgarea a fost a avut loc în interesul public. Acest subiect este foarte important în uh, discuțiile bilaterale pe care le avem cu statele membre în uh, perioada ce a urmat raportului publicat pe tema avertizorilor. Comisia dorește să se asigure că avertizorii care raportează cazuri de, de corupție europeană uh, procurorilor europeni vor fi protejați conform dreptului național. De asemenea, uh, noi uh, știm că Parlamentul uh, ne va susține în crearea unui birou al procurorului european. Vom avea nevoie de susținerea dumneavoastră. Comisia monitorizează evoluțiile pentru a evalua cât este de nevoie să se ia alte măsuri la nivel european eu aștept cu interes opinia dumneavoastră în legătură cu uh, măsurile care ar putea îmbunătăți protecția avertizorilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În numele PPE are acum cuvântul domnul Bos. Vos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule comisar, că ne-a oferit explicație în ceea ce privește avertiz avertizorii. Este important să discutăm despre felul în care putem gestiona în mod rezonabil acest subiect, mai ales când vine vorba de limitele posibilităților mai ales uh, când privim uh, acești avertizori ca o soluție generală. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că la PPE am fi foarte critici dacă s-ar oferi o protecție absolută care ar merge dincolo de normele existente. Însă, dacă s-ar oferi uh, o procedură rezonabilă, nu ne-am opune. Iată de ce este foarte important să discutăm despre structuri, structuri în cadrul întreprinderilor, asociațiilor și uh, entităților publice, este important să se creeze acolo structuri pentru ca, în cazul în care se înregistrează încălcări ale legilor, să se poată oferi protecția. Dezbaterea referitoare la avertizori este complexă pentru că include mai multe nuanțe, sfera privată, sfera publică, siguranță națională, serviciile secrete, fraudă, impozite și așa mai departe. Trebuie să abordăm fiecare caz individual, nu putem pur și simplu să le punem pe toate într-o oală și să spunem oferim o protecție generală. Trebuie să vedem despre ce domenii e vorba. Noi avem convingerea că această protecție a avertizorilor trebuie să fie o sarcină și o competență națională. în ceea ce privește schimbul de orientări și principii și când am putea limita la acest schimb, în, trebuie să ținem uh, cont de principiul statului de drept aici acesta trebuie respectat. Mulțumesc! Pentru socialiști și democrați are cuvântul doamna, domnul López Aguilar. comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Despre ce uh, vorbim uh, acum, domnule comisar? Despre chestiunea o chestiune foarte actuală și foarte serioasă, pentru că ne preocupă foarte mult protecția drepturilor fundamentale europene și viața privată a europenilor. Trebuie însă să uh, recunoaștem și uh, ce înseamnă whistleblower, pentru că dacă am spune în spaniol, am spune trădător și divulgator. E vorba de oameni care uh, vorbesc despre delicte economice și se impune o cooperare activă cu forțele polițienești. Uh, ca urmare a cazului Snowden, care uh, a instaurat uh, o practică invazivă asupra drepturilor fundamentale, nu doar ale europenilor, ci a cetățenilor din întreaga lume, de către uh, NSA, Agenția Națională de Securitate din Statele uh, Unite, s-a născut necesitatea de a-i proteja pe acești denunțători care pot uh, expune delicte um, care afectează mediul, sănătatea, drepturile fundamentale, chestiuni financiare și așa mai departe. Parlamentul European s-a ocupat de acest subiect. În 2013 eu am fost președintele unei comisii uh, care se ocupa de um, supravegherea în masă în cadrul um, Comisiei Libe. În 2015 am avut o audiere Libe și am concluzionat că este nevoie de un cadru de protecție care să dezvolte uh, um, articol, drepturile din articolele 11, 30 și 41 din Carta Drepturilor Fundamentale uh, ale drepturilor omului. Trebuie să îi protejăm pe acești oameni. Aceasta, asta trebuie să facem în Parlamentul European. Trebuie să avem legislație europeană uniformă care să îndeplinească mandatul uh, Comisiei pe care eu am prezidat-o. Trebuie să mm, îndeplinim obiectivele stabilite atunci. Tomasici. Mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Tomasici. Mulțumesc, domnule președinte. Rolul avertizorilor este foarte important pentru toate societățile. Sunt niște oameni curajoși și responsabili care trag semnalul de alarmă înainte ca o problemă să devină, uh, să ia niște proporții uriașe. Însă, deseori, acești oameni uh, se simt uh, complet disperați din cauza sistemului, își abandonează locul de muncă și nici măcar nu primesc vreo formă de compensație și nici măcar nu pot să își angajeze un um, avocat, pentru că avocații cei mai buni lucrează în uh, birouri de avocatură foarte bogate, care nici măcar nu vor să apere um, persoane precum um, avertizorii. Eu cred că uh, Politicienii ar trebui să îi trateze pe acești oameni într-un mod mai constructiv și mai responsabil, pentru că ei arată cu degetul ceea ce nu funcționează și pentru că ei au experiență și pentru că sunt oameni dinăuntru sistemului, chiar au soluții concrete de oferit. Activ, avertizorii joacă un rol pozitiv într-o societate și noi trebuie să facem tot ce putem pentru a le oferi sprijin um, și asistență juridică în toate țările, iar pentru avertizorii din țările terțe și țările sărace trebuie să le oferim refugiu în Europa ca să-i protejăm pe ei de uh, răzbunare sau poate chiar uh, să le salvăm viața. Mulțumesc că numele grupului ALDE. Acum are cuvântul uh, doamna uh, Pagaza Urdunda. Eh, Vă mulțumesc. Eh, sunt de acord cu domnul eh, López Aguilar și anume că e nevoie un cadru de protecție. Vorbim de delinvenți formali care pot să își ascundă delictul comis, având în vedere complexitatea uh, tehnică și intelectuală a acestora și din aceste motive este atât de greu să le descoperim. Atunci când uh, aceste delicte sunt comise de mari corporații sau de anumiți politicieni în cadrul partidelor lor sau la nivel local, regional, Uh, naționale, adesea foarte greu să-i pedepsim. Iată de ce avertizori este, uh, joacă un rol important pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne nepedepsit. Convenția ONU, care a intrat în anul 2005 în vigoare, uh, recunoaște prin semnarea de către 256 de state necesitatea de a oferi protecția adecvată. Însă, multe țări se limitează doar la declarații de principiu, pentru că este incomod să iei măsuri. Doar patru state membre au o legislație amplă referitor la protecția avertizorilor. Este important să oferim o cultură sănătoasă în ceea ce privește avertizorii, dar și să oferim instrumente legale pentru protecția acestora. Sara din care vin eu, Spania, se află la coadă în acest clasament. Noi um, am reușit să combatem multe cazuri de corupție pentru că legislația a protejat cel care înainta denunțul. Uh, când uh, cineva îndrăznește să denunțe comiterea unor delicte grave în interiorul unei uh, corporații sau la nivel politic, riscă să se uh, confrunte cu um, hărțuire sau chiar intimidare în activitatea profesională sau în viața de zi cu zi. Iată de ce avem nevoie de mecanisme care să permită protejarea confidențialității în cazul uh, în care se înaintează un denunț. De asemenea, accesul la um, îngrijire psihologică dacă e nevoie, pentru că vorbim de sănătatea completă a acestor persoane care um, înaintează denunțurile. Nu trebuie să uităm cazul că situațiile în care de multe ori aceste persoane au fost urmărite chiar la nivel internațional, cu toții cunoaștem cazul lui Julian Assange. În altul comisariat ONU pentru protecția drepturilor omului a, a uh, ajuns la concluzia că în libertate e nevoie de un cadru de protecție. Mulțumesc foarte mult! Doamna Maite, există o întrebare pentru dumneavoastră. Răspundeți? Domnule James. Doamna James. Thank you very much indeed for... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acceptat întrebarea. Mi s-a părut foarte interesant discursul dumneavoastră și aș dori să vă întreb pentru a verifica. Uh, porniți de la premiza că doar companiile um, ar face obiectul unei legislații, directive sau regulament, indiferent uh, ce instrument se creează. Și în ceea ce privește organizațiile politice, guvernele, organismele și autoritățile locale și regionale, de fapt, uh, orice organizație unde un avertizor ar putea să scoate la iveală uh, niște uh, delicte. Văd, mi se pare foarte greu cum am putea influența noi într-un fel aici, dar aștept uh, cu mare interes observația dumneavoastră. Sí, me está escuchando, sí. Vamos a ver. E vorba de delicte specifice care sunt uh, de clasă înaltă, fraudă, corupție, delicte sofisticate care se nasc în medii cu bună pregătire intelectuală, academică. O parte a normativului trebuie să fie națională, dar putem să ne gândim să existe și legi comunitare. Nu e un subiect ușor, pentru că nu s-a lucrat uh, suficient dincolo de convenții, dincolo de uh, uh lucrurile pe care le-a menționat uh, domnul Lopez Aguilar. Uh, Uh, multe dintre state nu au reguli uh, în acest domeniu. O parte importantă a infracțiunilor care rămân nepedepsite și care sunt grave fac parte din acest, uh, această categorie de delicte înalte. Noi cunoaștem bine situația în țara noastră. Trebuie să discutăm și sunt dispus să discut cu dumneavoastră tot ce doriți în acest sens de la Sinistra Unitară Europeană, Sinistra Verde Nord. Mulțumesc. În numele grupului GUE Engel are cuvântul domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, domnilor, Wikileaks, Lista Faciani, LuxLeaks, Chelsea Manning, Snowden, Mulțumit avertizorilor și celor care apără dreptul la informație, opinia publică internațională a cunoscut în vreo 8.000 de cazuri în care Uh, situații în care Statele Unite au uh, torturat oameni uh, în Guantanamo. Au, CIA, CIA a făcut zboruri secrete, au făcut diverse acțiuni ilegale în Irak. S-au descoperit multe delicte, de la frauda fiscală la spionajul la scară largă. Uh, Uh, și-au asumat acești oameni riscuri foarte mari uh, divulgând aceste informații și de aceea ei trebuie să fie recunoscuți ca apărători ai drepturilor omului și ca un grup uh, foarte vulnerabil care trebuie să facă obiectul unei protecții speciale. Mă bucur că cei care vorbesc acum uh, vorbesc uh, în acest sens, dar până acum Uniunea Europeană a făcut prea puțin pentru uh, a-i apăra pe cei care semnalează cazuri de corupție din interiorul instituțiilor. Nu s-a făcut absolut nimic pentru protecția denunțătorilor externi cu privire la acțiunile UE. Să vă dau două exemple concrete. Care vor fi eforturile legislative și Uh, legislative ale Comisiei uh, în acest domeniu. Am vrea să știm uh, poziția Comisiei în legătură cu grupul ONU referitor la deține, la resturile arbitrare, la restul arbitral al lui Assange, care este uh, reținut, care e blocat de atâția ani la ambasada, ambasada Ecuadorului din Londra. Este o întrebare foarte clară. Ce veți face în cazul domnului Assange? Uh, la parola onorevole Iavor. În numele grupului uh, Verzilor Alianța Liberă are contul domnul Havor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Am uh, putea da nenumărate nume, num, doar nume din statele membre care arată destine care au fost uh, influențate, care au uh, încălcat interesele publice și nu a existat nicio procedură sau chiar o, în anumite cazuri au existat proceduri care au fost demarate de instituțiile publice împotriva acestor oameni care au încălcat interesele generale. Este inacceptabil că în Europa nu există un sistem de protecție pentru a veni în ajutorul acestor oameni atât de curajoși care au dezvăluit atâtea nereguli. Trebuie să se creeze o directivă europeană uh, prin care să li se spună statelor membre care este standardul minim care este de așteptat uh, în ceea ce privește protecția minimă oferită avertizorilor în fiecare stat membru. Iar această protecție ar trebui să fie asigurată și în interiorul instituțiilor europene. Adesea am constatat că nici măcar Uniunea Europeană nu e pe o poziție fruntașă când vine vorba de protecția avertizorilor. Ar trebui să le spunem foarte clar acelor oameni care își pun în joc viața pentru interesul public că uh, luptăm pentru ei și în instituțiile publice. Domnule Havor, Iavor, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Cecovski. Vă mulțumesc. Ați criticat felul în care îi tratăm noi pe avertizori în Uniunea Europeană. Credeți că Comisia Europeană ne va face să ne modificăm atitudinea în privința acestor oameni sau uh, îi lasă să fie în continuare ostracizați? Köszönöm szépen a kérdését. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Comisia ar trebui să vă spună ea ce reacție are. Din uh, trecut, uh, deja din experiențele trecute, vedem că la comisie nu s-a luat nicio hotărâre în ceea ce privește cum putem proteja avertizorii. Mi se pare inacceptabil uh, Comisia, instituțiile europene ar trebui să fie un exemplu pentru felul în care funcționează o instituție. Și în acest sens ar trebui să dăm dovadă de inițiativă, să se creeze o nouă directivă care să asigure o protecție minimă în toate statele membre pentru toți avertizorii. Mulțumesc. În numele grupului EFDD are cuvântul doamna James. Nu există un subiect uh, mai uh, dificil decât acesta. Ce înseamnă uh, o revelație sau răzbunare acțiunea um, avertizorilor? Cu cât e mai important subiectul, cu atât mai problematică devine situația avertizorilor. În regatul Unit avem uh, un sistem care permite într-adevăr um, să funcționeze sistemul de avertizare, însă nu este cazul altor state. Nu cred că Comisia are vreun rol de jucat. Am văzut că se vorbește despre instalarea unor standarde minime. Nu există niciun fel de garanție um, în ceea ce privește adoptarea acestor standarde minime. Avem dovezi în acest sens în alte domenii. Cetățenii fostelor state comuniste și aduc aminte cum le bătea um, poliția la ușă în mijlocul nopții. Acesta este rezultatul uh, avertizării, divulgării de informații. Um, acești uh, oameni uh, însă își asomă un risc foarte mare um, atunci când depistează probleme foarte grave. Nu cred că UE are vreun rol de jucat în acest sens. Are cuvântul acum domnul Boni. Domnule comisar, cei care ne-au avertizat referitor la un potențial pericol, au fost întotdeauna importanți pentru societate și rolul lor este important mai ales în ziua de astăzi, când există atât de multe surse de informație și atâte, atâtea canale de comunicare. Dacă avertizorii ne atrag atenția asupra corupției, asupra neregulilor, asupra încălcării legii, joacă același rol, în tocmai ca și ziariștii care ne avertizează în presă. Iată de ce ei joacă un rol pozitiv pentru societate. În raportul UE anticorupție s-a afirmat că acești avertizori se confruntă cu o problemă pentru că există reticența adesea de a lua măsuri împotriva unor uh, instituții din uh, cauza temerii unor potențiale repercursiuni. Însă avertizorii acționează în afara unui cadru uh, legal. Ei sunt obligați să încalce legea pentru a da curs normelor morale. Uh, ei ne atrag atenția asupra unor activități ilegale, activități care încalcă legea, de pildă corupția. Însă acest lucru nu ar trebui să ducă la deteriorarea statului și funcțiilor acestuia. Într-o societate democratică, de pildă, jurnaliștii de anchetă au drepturi și acestea sunt protejate. Iată de ce consider că trebuie să extindem discuția referitoare la avertizor, trebuie să promovăm conștientizarea acestei probleme, să încercăm să găsim o soluție și să punem în aplicare un cadru mai bun care să le protejeze drepturile ca și cetățeni și ca și, ca și profesioniști. Anumite state membre au făcut deja acest lucru și cred că este o obligație pentru toate statele membre. Schlein. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Schlein. Mulțumesc, domnule președinte. Avertizorii joacă un rol fundamental în lupta împotriva corupției, evaziunii fiscale, a criminalității organizate, fenomene care se dezvoltă dincolo de frontierele naționale. Sunt fenomene europene, de unde și nevoia de soluții pe scară europeană. Avem nevoie de directive europene care să fixeze standarde minime de protecție a acestor avertizori și care să le ofere niște canale sigure pentru comunicarea informațiilor. Nu putem să fim credibili atunci când spunem că vorbim, că luptăm împotriva acestor fenomene negative dacă nu îi protejăm pe cei care le denunță. Acest Parlament deja în 2013, odată cu raportul Comisiei Temporare Crim, a cerut cu mare majoritate Comisiei Europene să facă o propunere legislativă chiar în anul respectiv, în 2013, care să meargă în această direcție, să existe un program european eficient uh, și cuprinzător pentru protejarea avertizorilor. Au trecut trei ani de zile și nici măcar n-am văzut umbra acestei propuneri. Eu întreb Comisia să ne spună de ce această rezistență și această întârziere. În sfârșit vreau să amintesc că din ianuarie 2014 instituțiile europene au făcut ca introducerea de norme interne uh, Uh, pentru a proteja informatorii și pe cei care denunță nereglementări să devină uh, obligatorie. Însă, um, s-a văzut că, cu excepția Curții Conturilor și um, alte instituții, inclusiv Parlamentul nostru, nu au făcut mare lucru pentru a-i proteja pe avertizori. Uitați, ratăm ocazii importante să demonstrăm opiniei publice că instituțiile europene luptă pentru transparență și uh, vor să-i protejeze pe cei care uh, denunță, dezvăluie um, ilegalități. Mulțumesc acum de cuvântul domnul Crisogonos. Οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία Europa își datorează să apere în mod eficient persoanele care, cu informațiile pe care le divulgă, permit expunerea unor scandaluri de corupție. Conform unui studiu din 2013 al Transparency International, uh, jumătate din statele Europei nu pot uh, oferi protecție juridică suficientă a acestor persoane, nu uh, le pot proteja de represalii. Riscul de anchetă penală le descurajează pe aceste persoane să vorbească. În 2015, președintele Parlamentului European a spus că este necesară o politică europeană în acest domeniu. Să ne gândim la scandalul LuxLeaks sau la scandalul Volkswagen. În ce măsură ar fi, cât de util ar fi fost uh, să existe o protecție uniformă pentru ca avertizorii să nu se teamă să divulge informațiile pe care le dețineau? În întuneric uh, funcționează corupția. Trebuie să putem lupta făcând lumină. Mulțumesc. Zedovski. Mulțumesc. Acum recuntul domnul Zedovski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. PP-ul este convins de faptul că Uniunea Europeană se bazează pe valori precum transparența, integritatea și protejarea drepturilor omului. Uniunea are dreptul să are uh, obligația să garanteze drepturile omului pentru toți cei care hotărăsc să dezvăluie încălcarea acestor valori. Avertizorii reprezintă un mecanism de control care permite um, împiedicarea tuturor formelor de abuz și pentru ca puterea să nu se concentreze numai în mâinile câtorva. Chiar dacă eu am niște rezerve personale în ce privește personalitatea domnului Assange, noi nu putem să trecem cu vederea ce a făcut datorită actelor sale am putut să înțelegem complexitatea mai multor evenimente internaționale. Multă lume vrea să um, șteargă cu buretele ce a făcut sau să ascundă gunoiul sub covor. Domnul Assange și alții ca el uh, nu le permit să se ascundă, însă deseori sunt victimele unor înscenări și sunt acuzați în mod nedrept deputații europeni au datoria să nu mai uh, permită asemenea acte. Eu cred că domnul Assange trebuie să se bucure de o protecție juridică pe plan internațional ca să nu mai fie obligat să trăiască închis într-o ambasadă. Dacă Uniunea Europeană nu garantează un nivel suficient de protecție pentru domnul Assange și ceilalți avertizori, atunci nu încurajăm pe alți cetățeni să devină avertizori. Mulțumesc! Acum are domnul Flanagan că atât de multe alte lucruri care se întâmplă în această instituție, iată-ne încă o dată sporovăim despre lucruri inutile, pe când în realitate se întâmplă exact opusul. În urmă cu 8 ani, Jonathan Pluckerman și-a dat demisia de la jobul de uh, gestionator de risc pe care îl avea la Banca Scoției. El a spus că și-a dat demisia pentru a nu se pune în pericol. În fiecare zi, el semna uh, hârtiile băncii. Spune că în fiecare zi descoperea că banca nu avea suficiente fonduri, nu uh, fonduri care lipseau cu câteva procente, ci sume considerabile. I-a spus băncii că va comunica autorității de reglementare. Banca i-a spus să tacă, autoritatea de reglementare l-a ignorat autoritatea de investigare i-a spus că nu putea să garanteze nici anonimitatea, nici imunitatea. Lucrurile au fost atât de proaste încât nici măcar nu a fost chemat să uh, mărturisească în cadrul recentei anchete în uh, sistemul bancar. Trebuie să facem ceva. Cei care uh, au fost uh, puși în atenția publică de către avertizori se simt uh, puși la zid. Doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu adevărată ignoranță la ora actuală în acest sens. Onorele Pospisil. Domnul Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já považuji debatu o oznamovatelích Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere privind avertizorii este una dintre măsurile, măsurile cheie anticorupție. Statele, în statele membre, cetățenii consideră că corupția este unul dintre subiectele grave. Majoritatea statelor membre uh, duce lipsă de reguli clare pentru protecția avertizorilor. Aceasta apare doar în uh, codurile muncii din, din anumite state membre. Uh, Cred că ar fi bine să avem reguli generale prin care să se stabilească norme minime de protecție a avertizorilor. Ați menționat, domnule comisar, directive concrete în care se precizează marginal avertizorii. Dar cred că ar fi bine să avem un regulament uh, general care să precizeze câteva uh, chestiuni uh, minime După cum uh, știm, uh, și legislația împotriva discriminării uh, face obiectul unui regulament european. În urmă cu câțiva ani m-am ocupat de acest subiect în Cehia cât am fost ministru și am constatat că nu există dorință politică de a se adopta uh, astfel de legi. Cred că ar fi util să se adopte astfel de legi la nivel european pentru a-i proteja pe cei care nu se tem să uh, dezvolte informații. Trecem la sesiunea cash de are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Numărul mic al avertizorilor nu se bucură de protecție, deși alertele pe care le-au dat ei și-au dovedit utilitatea. Scandalurile precum cel uh, de la Volkswagen, uh, evaziunea fiscală, frauda fiscală, spălarea de bani sunt uh, de actualitate. LuxLeaks, lista Lagarde li și alte liste care încă nu au fost suficient exploatate de către autoritățile competente, mai ales în țara mea. Oricum, de fiecare dată se dovedește că mai multe companii multinaționale uh, uh, pra practică evitarea taxelor și frauda fiscală uh, în mod constant. Denunțarea acestor uh, ilegalități este fundamental chiar pentru a proteja interesele UE, pentru a proteja interesele cetățenilor. Trebuie să protejăm uh, aceste persoane. Să nu uităm că recent în Luxemburg s-a depus plângere împotriva anumitor jurnaliști care au participat la revelarea scandalului LuxLeaks. Mulțumesc, Marias. Acum Dau cuvântul domnului comisar Andrew Caetis ca să tragă concluziile. Dear President, honorable members, Domnule președinte, stimați membri, evident că a fost foarte interesant să ascult această dezbatere și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru discuția atât de interesantă de astăzi. Stați liniștiți, am să o informez pe colega mea, doamna comisar Iurova, care este competentă pe fond și se ocupă de dosarul care face obiectul dezbaterii de astăzi. Dați-mi voie să scot în evidență un lucru asupra căruia suntem cu toții de acord. Trebuie să protejăm avertizorii. Întrebarea e cum? Cu alte cuvinte, care e cea mai bună soluție și care e cea mai realistă? Bineînțeles, este o întrebare extrem de complexă, bineînțeles, trebuie să vorbim despre drepturile omului, trebuie să vorbim despre ce cadru putem crea în Uniunea Europeană pentru a conchide Doamna comisar m-a rugat să vă transmit următorul mesaj urmărește cu mare interes să continue discuția cu dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de rodnică. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat discuția.